Let's start, ladies and gentlemen. Să începem, doamnelor și domnilor. Câteva comunicări pentru a începe, conform profilului lingvistic. Următoare, nu va exista traducere în următoarele limbi, daneză, finlandeză, suedeză, letonă, slovenă, malteză, bulgară, cehă, slovacă și estonă, pentru că se tra- face tradu- interpretare doar în limbile uh, membrilor titulari. Uh, reuniunea se va transmite pe internet și dacă nu aveți observații, se consideră ordinea de zi adoptat, adoptată. Vă mulțumesc. Acum adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 13 septembrie, 27 septembrie, 25-26 octombrie 2010. Acestea se consideră adoptate comunicări. Cea mai importantă comunicare va avea loc la sfârșitul reuniunii noastre. Doamnelor și domnilor, la punctul 4 pe ordinea de zi, modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de Sistemul Global de Radionavigație prin Satelit în cadrul programului Galileo aș dori să rog reprezentantul Comisiei să ia cuvântul în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori să prezint propunerea Comisiei. Cu toții știm că între cele cinci servicii pe care le oferă programul Galileo Uh, una dintre acestea este uh, serviciu public reglementat, uh, utilizarea de către entități autorizate de către guverne să utilizeze aplicații de natură sensibilă și care asigură continuitatea sistemului. Acest serviciu public reglementat este un serviciu care conține aplicații politice și strategice sensibile pentru a consolida siguranța și securitatea, uzul sau trebuie să fie monitorizat în permanență, ținând cont de caracteristicile totale ale serviciului PRS, este nevoie de reguli foarte stricte în legătură cu accesul la acest sistem, reguli stabilite prin lege. Textul care vă este prezentat astăzi, care se conformă cererilor Parlamentului European, îndeplinește aceste cerințe. Propunerea Comisiei pune accentul pe trei elemente principale. În primul rând, conține principii generale cu privire la regulile de reglementare a accesului. În al de, doilea rând, există o obligație din partea statelor membre pentru a desemna o autoritate competentă pentru PRS care să gestioneze și să supravegheze utilizarea și stocarea informațiilor din PRS prin respectarea unor standarde minime comune. Și în al treilea rând, trebuie să introducem în textul legislativ criterii și condiții pentru securitizarea accesului la acest sistem. Propunerea include un, o, o gestionare centrală a anumitor elemente la nivel comunitar, lucru care pare și posibil și de dorit. Alte elementele propunerii par mai uh, potrivite, se adaptează mai bine unui unei gestionări descentralizate, cu toate că Uniunea Europeană deține infrastructură. Este important să subliniem că această propunere vine în urma unor uh, activități intense de pregătire în care au fost implicați experți din partea statelor membre. Propunerea Comisiei este mai mult de ordin tehnic decât de ordin politic. Nu avem obiectivul să reglementăm aplicațiile potențiale ale serviciului PRS, ci regulile de acces la acest sistem. Prima reacție din partea Consiliului a fost pozitivă și sperăm că și Parlamentul European va ajunge la o concluzie rapidă pentru și că va putea aproba această propunere cât mai curând posibil sperăm ca să primim o decizie în primăvara anului viitor, pentru că aici se află baza unor decizii la nivel industrial uh, pentru construirea receptoarelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc stimați colegi, aveți întrebări adresate comisiei în legătură cu acest subiect? Nu. Se pare că nu este cazul. Doamna Lunacek. Da, vă mulțumesc. Aș începe cu un lucru. Am auzit că problema legată de frecvențele care pot fi utilizate pentru Galileo țin de faptul că Uniunea Europeană a cerut anumite frecvențe, însă China a trimis un satelit în spațiu care folosește frecvențele respective. Uh, pare să fie o problemă majoră, că vom avea nevoie de alte frecvențe. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Există un conflict Uh, există vreo modalitate de a rezolva această problemă? Și a doua întrebare, în ce măsură uh, Serviciul de Acțiuni Externe și Serviciul de Intervenții de Apărare și de Securitate vor avea acces la acest sistem de informații? Thank you very much, Mrs. Lunacek. Vă mulțumesc, doamna Lunacek. Alte întrebări? Atunci, domnule Tilman, dacă puteți răspunde. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește China, știți că din 2004 avem un acord cu Statele Unite. Acest acord este unul mulțumitor pentru că definește și reglementează atribuțiile părților. Cu China, situația este alta. Există un acord care datează din 2003, însă încă există discuții în curs cu China cu privire la frecvențe. Este o preocupare majoră. Domnul Barroso i-a scris omologului său, prim-ministrul chinez, și i s-a răspuns că problema trebuie rezolvată la nivel tehnic. Am încercat însă la nivel tehnic și nu am reușit să progresăm. De aceea considerăm că această problemă trebuie rezolvată și am cere și susținerea Parlamentului pentru a ne ajuta să rezolvăm această problemă care ne preocupă foarte mult. Este vorba de o problemă care privește serviciile publice reglementate și reiterez că ne îngrijorează problema și căutăm o soluție. În legătură cu a doua întrebare, în primul rând, Comisia consideră că fiecare stat membru decide independent cum să folosească serviciile publice reglementate conform competențelor, însă și avizul adoptat de Comisia Sede de colaborare cu uh, politica de securitate și apărare uh, menționează acest lucru și cred că uh, există utilizări posibile ale sistemului din, din aceste perspective. Vă mulțumesc, domnul Galer. Vă mulțumesc. Uh, am o întrebare cu privire la calendarul acestui sistem, cât timp va dura până sistemul va deveni operațional. S-ar putea ca această întrebare să fie relevantă și în termeni practici. Și câte companii sau câte organisme candidate există uh, câte cereri ați avut până acum sau trebuie să așteptăm încă aceste date? Mulțumim, domnule Galer, domnul Tilman. Vă mulțumesc. Am făcut o analiză cu câtva timp în urmă, analiză care nu a fost actualizată, însă statele membre au cerut uh, o cooperare destul de intensă în momentul actual avem ateliere regionale și în statele membre pentru a vedea care vor fi necesitățile exacte și care sunt cerințele tehnice. Nivelul de interes este extrem de ridicat. În același timp, ne pregătim ca anul viitor să fie gata baza tehnologică pentru ca industria să poată să elaboreze receptoarele. Am dorit să aprobăm contractele pentru construirea primelor receptoare. Uh, am dorit să accelerăm procesul pentru că în 2014 ne așteptăm ca sistemul să fie operațional. Thank you very much. Our... Vă mulțumesc, doamna Lezing. Vă mulțumesc. Sper că întrebarea mea nu a fost încă pusă. S-a spus deja că Galileo va fi un sistem civil, însă în comunicarea Comisiei 2010-515 am văzut un grafic care ar, arată că sistemul PRS va fi folosit în, 50%, în proporție de 50% de către armată. Cum uh, explicați acest lucru în legătură cu utilizarea civilă a sistemului Galileo? În ce conform unor date dintr-un raport tehnologic, China va folosi acest sistem în scopuri militare ascunse. Costurile înființării acestui sistem au scăzut conform intervenției Chine, Chinei. Însă cum se leagă acest lucru de faptul că sistemul are și finanțare comunitară? A treia întrebare. În octombrie am primit un raport din partea Ministerului de Finanțe german care se referea la date de la Comisia Europeană și în acest raport se spunea că de la că va exista o creștere a costului, costurilor de la 1,5 până la 17 miliarde și că acest lucru ar putea să însemne că Galileo nu va fi profitabil și va înregistra pierderi de 750 de milioane de euro pe an. Deci poate nu ar fi o idee bună să susținem acest proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Lezing. Domnule Tilman, aveți cuvântul încă o dată. Vă mulțumesc. În primul rând, vă reamintesc că în regulamentul 613 din 2008 în al doilea considerent se menționează că programul Galileo are scopul să înființeze o infrastructură concepută specific pentru obiective civile. Acesta este obiectivul Galileo. Acest obiectiv a fost reiterat de către Consiliu în repetate rânduri. Cu toate acestea, această vocație, civ- în special civilă, a sistemului nu exclude utilizarea pos- posibilă în scopuri militare. Și cu toate că Galileo este un program civil, la nivel tehnic, serviciile pot fi folosite în misiuni legate de siguranța statelor membre. La nivel politic, Depinde de fiecare stat membru să decidă ce uz va da serviciilor oferite. Asta în legătură în legătură cu uzul militar și civil. În ceea ce privește costul și bugetul, vă fac trimitere la următoarea evaluare intermediară a comi- din partea Comisiei. Au apărut foarte multe cifre în ziare, în special în Germania în această toamnă, cifre bazate pe un raport din partea Ministrului de, Finan- Ministerului de Finanțe german. Nu aș dori să comentez aceste cifre, însă vă trimit la următoarea comunicare a Comisiei, care este o evaluare intermediară. Exist, acesta este un proiect major de infrastructură care face parte din rețelele transeuropene. A fost un proiect prioritar al rețelelor transeuropene și cifra vehiculată de 750 de milioane de euro pe an ține de uh, costurile de operare ale sistemului. Nu Uh, are legătură cu niciun fel de venit generat. Dacă construiești o cale ferată, există costuri de menținere a infrastructurii. Iar aceste costuri se leagă de menținerea sistemului. A doua întrebare avea legătură cu China. Deja m-am referit uh, la problema legată de China există o problemă în ceea ce privește frecvențele pentru serviciile publice reglementate. Avem un acord cu China care datează din 2003. Însă acordul respectiv a fost încheiat în alte condiții decât acum în 2003, Comisia pregătea parteneriate public-private și aici contribuția Chinei era binevenită și colaborarea a continuat. Cu toate acestea, în 2008, Comisia împreună cu Parlamentul și Consiliul a decis că proiectul Galileo nu trebuie să fie cofinanțat de alte părți, nici de China, nici de Corea de Sud sau alte, altcineva. Va fi finanțat în totalitate de Uniunea Europeană și va fi proprietatea Uniunii. Așadar, am schimbat condițiile care erau valabile în 2003 și, și nu pot să confirm dacă din, în scopuri militare China ar fi vrut să aibă acces la acest sistem. Însă acum situația este 100% clară. Uh, proiectul Galileo este al Uniunii Europene. Thank you very much for informations for Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Nu mai văd pe nimeni care ar dori să intervină, așa că vă mulțumesc încă o dată. Trecem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi de astăzi. Transportul strategic, un instrument pentru gestionarea crizei și ajutorul umanitar. Avem mai mulți experți invitați care vor avea prezentări și sigur că dumneavoastră veți avea șansa de a pune întrebări și a discuta aceste lucruri. Vom avea un schimb de opinii cu domnul capitan Ioanis Pavlopoulos, director al Centrului de Coordonare Multinațională a Transportului Maritim de la Atena, cu domnul general de brigadă Rousseau, comandant adjunct al Comandamentului European de Transport Aerian, cu domnul Bruno Canta, șef al Departamentului de Logistică în Transportul Strategic al NATO, cu domnul general de brigadă Vincenzo Puri de la Consiliul Uniunii Europene și cu domnul Dimitrios Muțiachis, de la Agenția Europeană de Apărare. Așteptăm sosirea domnului Billing de la Comisia Europeană. V-aș propune să împărțim discuția în două părți. Primii trei vorbitori vor începe, apoi va urma o discuție și vor urma celelalte două sau trei prezentări după aceea. Înainte de a da cuvântul primului vorbitor, aș vrea să vă informez că Lady Catherine Ashton, reprezentantul Uniunii Europene cu afaceri externe și securitate, l-a numit pe domnul Agostino Mioțo ca director al Departamentului pentru Situații de Criză și Coordonarea Operațiunilor în cadrul SAE. Sigur că vom încerca să-l invităm pe domnul Mioțo la una dintre ședințele viitoare ale subcomisiei noastre. Aș vrea să îi invit acum pe primii trei vorbitori la prezidiu, domnul Pavlopoulos, domnul Rousseau și domnul uh, Cantin. V-aș ruga să nu depășiți 10 minute în intervențiile dumneavoastră ca să avem timp după aceea și pentru întrebări și discuții. Domnule Pavlopoulos, aveți cuvântul. Mr. Chairman, respect... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă numesc Ioanos Pavlopoulos, capitan în Marina Elena și sunt director în cadrul Centrului de Coordonare Multinațională a Transportului Maritim de la Atena din aprilie 2010. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și în următoarele 15 sau 10 minute o să vă fac o prezentare scurtă referitoare la rolul, misiunea și activitățile AMSCC. The MSCC is a multinational Centrul de coordonare este o organizație multinațională independentă înființată în 2004 în urma unei decizii luate de Ministerul Apărării Elen pentru a face față problemelor legate de stra- transportul strategic în operațiunile conduse de NATO și de UE. Această organizație funcționează sub auspiciile Ministerului de Apărare LEN și ale, uh, ale ale altor uh, instituții militare în Grecia. Directorul este numit de Grecia. Postul de comandant adjunct a fost dat Italiei, dar încă nu a fost ocupat. Acordurile tehnice încă nu s-au încheiat. Sub comandantul adjunct există departamentele de monitorizare și de operațiuni. 30% din posturi sunt deschise pentru a fi ocupate de persoane din statele membre ale AMCCC. În mod normal, un uh, astfel de post este ocupat 2 sau 3 ani, în funcție de politicile naționale. Personalul auxiliar este numit de Ministerul de Apărare Elen. AMCC cooperează cu un comitet consultativ care constă din reprezentanți ai Camerei de Transport Elene, reprezentanți ai armatorilor și uh, din același organism face parte și consultantul uh, AMCCC. Centrul joacă un rol important în sprijinirea operațiunilor de desfășurare și de susținere a trupelor în timpul operațiunilor. Trebuie să asigurăm și accesul la transportul strategic prin intermediul unor proceduri de achiziție publică bunurile achiziționate sunt uh, sprijinite și folosite în operațiunile conduse de Uniunea Europeană sau de NATO sau de alte organisme internaționale. Să vedem care este obiectivul principal. Obiectivele principale, în primul rând, să dăm recomandări cu privire la planificare și coordonare în ceea ce privește transportul strategic pe mare. În urma unei solicitări transmise de un stat membru sau de o organizație, aceasta se transmite către direcția de profil și se inițiază procedurile specifice. Bunurile respective se urmăresc, se face o analiză a pieței cu privire la capacitățile strategice de transport maritim, se face o analiză din punct de vedere al prețurilor și se urmărește competitivitatea și statele membre statelor membre li se pun la dispoziție ofițeri de legătură în timpul operațiunilor. Trebuie spus că acest centru funcționează, poate funcționa 24 de ore de zi și poate prelua și procesa orice cerere legată de operațiunile de transport maritim strategice. Aici vedeți statele membre ale organizațiilor internaționale care au semnat acorduri formale până în prezent cu AMSCC. Italia a fost prima țară care a semnat un memorandum de înțelegere cu privire la cooperarea în domeniul transportului maritim strategic. Apoi, în ordine cronologică, următoarele țări care au devenit membre a MSCC sunt Slovenia, Cehia, Polonia, România, Cipru, Slovacia, Ungaria și în septembrie 2010 Portugalia. mecanismul uh, NATO-SHAPE și mecanismele NATO-SHAPE și Atena au semnat de asemenea memorandumul de înțelegere cu AMSCC. Lipsesc două slide-uri, spune vorbitorul pașii care trebuie urmați de o organizație sau de un stat care dorește să devină membru a MSCC sunt următorii. În primul rând, trebuie înaintată o cerere oficială în care să se exprime intenția de a se alătura acestui centru. Trebuie să fie clar că această cerere nu înseamnă că se preiau obligații cu privire la semnarea finală și definitivă a acordurilor. După această înaintare a cererii se pot începe negocierile, scopul fiind să se redacteze memorandumul de înțelegere și acordurile tehnice în interesul ambelor părți. După semnarea acordului definitiv, se continuă cu procesul de ratificare în conformitate cu procedurile naționale. Înainte de a vă spune ce se întâmplă recent, vreau să vă spun, să menționez câteva misiuni din ultimii ani. Vi le spun, deși nu sunt trecute pe slide, mă scuzați pentru asta. AMSGC a transmis un mesaj pentru uh, de reacție rapidă către vasele care se aflau în zona de catastrofă. În cazul um, tsunamiului, 120 de vase au răspuns în 24 de ore, iar în cazul Katrina, 5 vase au răspuns în 12 ore. În operațiunile de sprijin ale NATO în Irak, MSCC a coordonat cu succes transportul maritim, uh, Uh, din Slovenia, de 81 de tancuri donate de Ungaria și 36 de BMP-uri. În criza din Liban din 2006, centrul a acordat sprijin prin intermediul ambasadei sale pentru evacuarea cetățenilor americani și francezi. În aprilie 2008, la încheierea procedurilor de licitație, am realizat uh, cu succes transportul unor echipamente poloneze până în Camerun, în portul Douala. În 2009, centrul a realizat cu succes transportul de echipamente militare ale statelor membre care nu doresc să se dea publice în aceste informații, dar s-a implementat în acest caz memorandumul de înțelegere respectiv. Aș vrea să vă mai spun că MSCC își acordă permanent sprijinul uh, unității ONU pentru reacție la criză prin intermediul uh, Comandamentului General. În fine, în iunie 2010, contribuția MSCC a fost uh, solicitată de Marina franceză pentru a sprijini exercițiul 2010, care a avut loc în noiembrie. Misiunea centrului a fost să găsească vase comerciale în zona Senegalului care să participe la uh, exercițiile respective. In this slide you can see the MSCC. Aici vedeți ce se întâmplă recent la nivelul AMSCC. În iunie 2010 a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Agenției Europene de Apărare la sediul AMSCC. În timpul acestei întâlniri s-au discutat procedurile standard de intervenție și uh, cooperarea în contextul platformelor de sprijin logistic ale Agenției Europene de Apărare. A avut loc și o altă, altă întâlnire la Ministerul de Apărare Elen, la care au participat reprezența ai altor ministere, Camera de Transport Elena și reprezentanți ai multor companii internaționale cu sediul în Grecia. Tot în iunie 2010 a avut loc semnarea unui acord tehnic cu privire la cooperarea cu Italia în domeniul transportului maritim strategic. După cum am mai spus, în septembrie 2010, Ministerul de Apărare Len a semnat documente referitoare la cooperarea cu centrul. Semnarea și ratificarea acordului cu Portugalia este în curs. In this slide are shown Aici veți vedea operațiunile actuale. Cooperăm cu Agenția Europeană de Apărare pentru a fi inclus în platforma pentru terți ca partener strategic strategici. Se poartă negocieri cu Bulgaria și cu Muntenegru, care și-au exprimat interesul pentru a încheia acorduri bilaterale de cooperare. În noiembrie 2010, Croația a înaintat o cerere oficială de a face parte din centru și centrul a inițiat deja procedura de aderare. În conformitate cu decizia luată la nivelul Ministerului de Apărare, centrul se reorganizează din punct de vedere al structurii, urmând să, să primească un statut multimodal, combinând diferite moduri de transport strategic. Și tot la centru s au uh, inițiat procedurile pentru adoptarea standardului uh, ISO 9001-2008. Acum câteva cuvinte despre flota pe care o administrează centrul. Este foarte important, importantă această flotă pentru centru, care dispune de o bază de date, incluzând vase comerciale disponibile pentru diferite operațiuni a MSCC. Baza de date este actualizată de două ori pe an de companii de armatori care s-au angajat prin scrisori de intenție să pună la dispoziția MSCC uh, vase atunci când este nevoie, în cadrul unui acord neobligatoriu. Aici vedeți ce vase sunt la dispoziția ASCC, o flotă îmbogățită de curând cu încă 15 nave. După discuția cu Comitetul pentru Vase de Transport la nivelul NATO, centrul uh, urmărește să-și extindă flota pentru mm, a sprijini și așa duce contribuția și la operațiuni și la alte tipuri de operațiuni decât până acum. În viitor se anticipează că centrul va iniția cooperarea cu contractori civili că își va eficientiza structurile pentru o mai mare autonomie și eficiență, adoptând proceduri de asigurare a calității conform ISO 9001, că își va extinde numărul de membri și pentru a promova rolul multinațional al centrului, precum și flexibilitatea și eficiența sa, este de la sine înțeles că salutăm orice sprijin din partea altor țări sub formă de contribuții financiare. În fine, Uh, urmărim să achiziționăm tehnologie de ultimă oră în ceea ce privește uh, vasele pe care le utilizăm. Toate serviciile AMSCC sunt uh, furnizate gratuit membrilor, pentru că cheltuielile sunt acoperite 100% de Ministerul de Apărare Elen. Am ajuns la finele prezentării, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you, Captain. For sure we will have some questions. Mulțumesc, domnule capitan. Cu siguranță vor fi întrebări. Acum uh, ar dori, aș dori să îl rog pe domnul general Russo să-și țină prezentarea. I'm uh, Brigadier General I am uh, Sunt Brigadier General Rousseau, vicecomandant al uh, transportului aerian european. Iar în următoarele 10 minute o să fac câteva comentarii pe baza prezentării mele pe care o aveți. Se referă la noua comandă aeriană creată pe 1 septembrie 2010. Iată de ce este nouă, această comandă nouă. Um, o, dacă um, vă uitați la obiectivele EATC, trebuie să înțelegeți că această nouă comandă este unică. De ce? Fiindcă pentru prima dată patru națiuni, și o să vă spun mai târziu cine sunt, despre cine este vorba, deci patru națiuni au um, hotărât să ofere control pe timp de pace pentru transportul aerian. Acest lucru se întâmplă doar în operațiuni cum ar fi cea din Afganistan sau pe coasta de Filde și așa mai departe. Dar, pe timp de pace, iată, este o premieră. Deci, acest punct de comandă pentru transportul aerian european este un bun exemplu despre ce înseamnă, ce înseamnă integrarea europeană a forțelor aeriene. Ați putea spune că nu e nimic nou aici, că așa au stat lucrurile de la început, toate forțele aeriene au cooperat întotdeauna. E adevărat și aveți aici pe ecran câteva exemple, începând din 48-49, podurile aeriene de la Berlin, Sarajevo, 92-96 și transporturile aeriene folosite în măsurile de menținere a păcii în Congo în 2006 și așa mai departe. Deci, întotdeauna a existat cooperare, dar existau unele îngrijorări în ceea ce privește eficiența se, era nevoie ca aceasta să fie îmbunătățită și se putea acest lucru printr-o integrare suplimentară. Pentru ca procesul decizional să fie înleznit, avem nevoie de cooperare, cooperare solidă. Mai sunt și condiții suplimentare care au făcut Franța și Germania, Belgia și Olanda să pună la punct um, acest sistem de cooperare european. Uh, știe toată lumea cum stau lucrurile cu, bugetul pentru, cu bugetele pentru apărare și reducerea acestuia, reducerea personalului militar acest um, sistem este unul internațional, nu este vorba de UE sau de NATO, va fi folosit și, despre un, și de Uniunea Europeană și de NATO uh, la caz de, în caz de nevoie, dar acest sistem este este la dispoziția ambelor, este la dispoziția tuturor națiunilor din cadrul UE uh, sau NATO. Așa cum vedeți uh, pe ecran, EATC răspunde nevoilor Uniunii Europene dar și din partea NATO, de la DCI 1999 sau la uh, European Headline Goal 2010 Helsinki. Deci am început secolul trecut printr-o inițiativă franco-germană. Franța și Germania au uh, semnat o scrisoare în acest sens, iar primul pas a fost o celulă de coordonare a transportului aerian, EACC, care avea ca scop coordonarea transportului aerian. Iar în două, asta în 2002, în 2004 s-a hotărât să, să facă un pas mai departe, să se creeze Centrul European pentru Transport Aerian, EAC, dar din păcate, din, din cauza unei lipse de voințe politice, EAC-ul nu a funcționat, iată de ce în 2006 Franța și Germania au semnat o scrisoare de intenție pentru a crea, pentru a crea EATC-ul. Mai întâi a fost vorba de două țări, după care li s-a alăturat, s a alăturat uh, Belgia și Olanda, care au semnat o notă de anexare și în 2009 s-a semnat declarația de înființare și acordul tehnic s-a semnat în, pe 13 iunie 2010. Cum funcționează? Se bazează pe o abordare modulară. De ce o abordare modulară? Fiindcă cele patru națiuni pleacă de pe poziții diferite, să spunem așa, diferențe la nivelul flotelor, organizațiilor și diferențe la nivelul voinței politice. Iată de ce această abordare este modulară. Se bazează pe doi piloni, unul de funcționare. Aici avem un document care se numește transferul de autoritate. E vorba de control de exploatare al unităților. Și um, pilonul uh, funcțional. Aici se dorește armonizarea procedurilor, uh, standarde în ceea ce privește transportul aerian și în ceea ce privește uh, personalul militar. Iată o trecere în revistă a activităților noastre, unde sunt desfășurate unitățile noastre, iar unele unități vor fi controlate de EATC, Dacă aveți și niște cifre pentru a înțelege mai bine lucrurile. Iată flotele noastre. Deci, la începutul 2011 vom ajunge la 165 de, de nave. Germania, Franța, Belgia. Eh, Germania și Franța și-au transferat deja autoritatea, Belgia și Olanda vor veni mai târziu. Iată aici, dacă vă uitați la flota noastră, veți vedea că avem active pentru transporturi tactice și strategice. Aici e mai complicat, vreau să vă explic totuși ce se întâmplă, cum funcționează. Deci, activele sunt controlate, astfel înseamnă că națiuni, statele um, trimit cereri de deplasare dintr-un punct sau altul, AB, iar a, iar uh, apoi se trimit uh, escadroane la, uh, la aceste solicitări. Deci statele nu fac decât să trimită solicitări de, de transport. În ceea ce privește uh, capabilitatea de inițiativă, aceasta va fi funcțională în curând, uh, la începutul lui 2011 sau la sfârșitul acestui an. Vom avea 155 de angajați și vedeți aici cum sunt împărțiți uh, ei la nivelul celor patru state. În ceea ce privește um, această executare pe timp de piață, uh, Comandantul și vicecomandantul sunt două posturi prin rotație. Mai întâi uh, vom avea un comandant din Germania, după care uh, Germania-Franța, după aceea Franța-Germania și uh, diviziile și, și, și la nivelul divizilor există un sistem de rotație între Belgia și Olanda cu o rotație la, pe o perioadă de trei ani. Acum doar atât, fiindcă suntem numai patru state membre. Trecem peste acest slide. Acest sistem este nou, dar uh, uh, transporturile aeriene nu sunt noi și spațiul aerian pentru alocat transporturilor nu, nu este niciun nou, deci trebuie să ne combinăm activitatea aici cu alte organizații. EATC-ul uh, trebuie să facă trimitere către toate cele patru națiuni, deci avem un comitet pentru transport aerian care este condus de un președinte cu patru reprezentanți, ai fie, eh, patru reprezentanți din reprezentanți din cele patru națiuni. Iar EATC-ul eh, eh, stabilește relații cu Agenția de Apărare Europeană și vorbim aici despre flotele de transport. Trans, tra, participăm și la grupuri de lucru ale ATF. Eh, con, mai ehm, cooperăm și cu MCC, care și are sediul în eh, Olanda. Deci este ușor să conlucrăm și să desfășurăm eh, Iar uh, multe proiecte AF 100 de pildă și alte proiecte ar fi de, de înființare a unei unitate, unități multinaționale și scrisoarea de intenție ar putea fi semnată în primăvara lui 2011. și EATC-ul se va ocupa de acest lucru. Iată, deci, pe 15 octombrie 2010, Germania a trimis uh, TOA-ul, după care Olanda și Franța. Nu, toată, nu este vorba aici de, toată flota pe care, despre care v-am spus. A, acest um, transfer de autoritate va veni din, aceste OA va veni din partea Belgiei în curând. Așteptăm însă ca Belgia să facă acest transfer de autoritate și în data ce vom avea transferul de autoritate din partea Belgiei, vom uh, uh, declanșa capabilitatea de operare. După care vom evalua activitatea în continuare, mai ales în ceea ce privește punerea la punct a capacității de funcționare finală. Conchid această prezentare de 11 minute cu provocările pe care, care ne com, vom confrunta. În primul rând, trebuie să consolidăm transferul de autoritate, toa ul care sistemul este modelat, după, după cum v-am spus. Unele națiuni au, au transferat foarte multe active, foarte multe responsabilități, dar mai e cale lungă de bătut. EATC-ul trebuie să se bucure de recunoaștere nu doar la nivelul comunității internaționale, dar și în rândul națiunilor, fiindcă EATC-ul uh, face parte din forțele armate ale tuturor țărilor. Coloana vertebrală reprezintă tehnologia informației, iar toate informațiile se folosesc de acest sistem și toate informațiile la începutul lui 2011 se vor folosi de același instrument de planificare a misiunilor. De curând s-a terminat licitația în acest sens și am s-a semnat un contract. Comandamentul de transport aerian este doar la nivel de acord tehnic, deci trebuie să avem un, o, un temei juridic. Se vorbește despre un, un, un tratat uh, interguvernamental între cele patru națiuni în acest sens și acum noi am început recrutările de la aceste patru națiuni și avem și o politică de extindere pentru a primi și, stat, și noi state membre, de îndată ce și alte țări vor dori să, se, să ni se alăture în această aventură. Mulțumesc și sunt gata să vă răspund la întrebări. Thank you, General. You mentioned cooperation with... Vă mulțumesc că ați menționat cooperarea cu NATO, deci va fi interesant să ascultăm punctul de vedere al NATO. Are cuvântul acum domn, domnul Bruno Cantin, șef al Departamentului de Logistică. Euh, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup de m'avoir invité euh, euh, ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi în fața dumneavoastră. Vă voi prezenta uh, situația în ceea ce privește transportul strategic. Înainte de a începe, la NATO uh, includem în acest transport strategic uh, transportul aerian și maritim vă voi vorbi despre felul în care se reunesc politicile uh, cu capacit- capabilitățile de transport strategic de la aeroporturi și uh, porturi maritime și la sfârșit uh, vă voi răspunde la întrebări. În primul rând, Uh, politica NATO în ceea ce privește transportul strategic. Există o politică robustă și un cadru de doctrină uh, pentru a face față uh, provocărilor care apar în operațiunile noastre. Există un document 336 pe 3 care include principii și politici pentru Uh, transport strategic maritim și aerian. Aici sunt incluse organizații uh, specifice incluse. Cu toate acestea, NATO are responsabilitatea finală pentru uh, acest sistem, pentru active și pentru componente care pot să includ uh, aranjamente multilaterale sau bilaterale cu alte națiuni, cooperarea în ceea ce privește resursele de transport sau achiziționarea acestor resurse pe piața de transport. Există și uh, resursele necesare care sunt uh, disponibile pentru uh, utilizare comună pentru a utiliza mai, și utilizarea cărora trebuie să fie optimizată. Organismele trebuie să răspundă la cerințele operaționale ale NATO și să le coordoneze la nivel, uh, la nivel oportun. De asemenea, NATO execută și uh, controlul deplasărilor. De exemplu, NATO controlează spațiul aerian uh, și aeroport, porturile din Afganistan, pentru că nu există o autoritate afgană care să facă față cerințelor. Nu se pot controla aceste uh, deplasări uh, la nivel satisfăcător. Un alt domeniu este standardizarea și armonizarea uh, și aici susținem uh, circulația uh, dincolo de granițe și uh, în interiorul granițelor. Să trecem acum de la politici la coordonare. Coordonarea este efectuată de un centru de aliat de coordonare a deplasărilor din Mons, Belgia, care este responsabil pentru a coordona Uh, transportul strategic al NATO în timpul exercițiilor operative. Are un rol crucial în Afganistan cu operații uh, non-stop și coordonează uh, operațiile în aeroporturi. AMCC-ul colaborează cu alte organizații, cum ar fi UMS, după cum a spus și colegul meu de la UTEC. Deja am auzit despre alte uh, moduri de coordonare între AMCC și, alt, și MCCE. Noi considerăm că aceste cooperări au fost benefice eforturilor noastre multinaționale. În 1999, la summitul de la Washington, uh, MCCE-ul Centrul de Coordonare a Deplaselor din Europa, a înființat două centre care după aceea s-au reunit în MCC. Baza este în Eindhoven, în Olanda, și succesul acestei operațiuni a fost extrem de uh, bine cunoscut. Uh, are 23 de națiuni membre uh, în noiembrie 2010 și există și alte state care sunt interesate. spre deosebire de Centrul de Coordonare Aliat, MCC-ul nu aparține de NATO, însă MCC-ul și MCC-ul co- colaborează strâns pentru a, a utiliza cel mai bine activele NATO. aceste două centre de coordonare sunt complementare și formează o echipă excelentă. În acest, uh, în această triadă poate fi inclus și AMSCC-ul, uh, Centrul de Coordonare Multinațională din Atena. UMS are aranjamente similare cu AMCC-ul în ceea ce privește capacitățile de transport strategice, acestea vin dintr-o serie de surse. Aici uh, statele membre uh, furnizează materialele, majoritatea prin uh, licitații naționale și achiziții la nivel național. Unele dintre aceste materiale sunt disponibile uh, în timp foarte scurt. Trebuie să se găsească și soluții inovatoare pentru a găsi alte uh, surse materiale în cazul în care aceste resurse nu există. Există NEMSA și o uh, soluție strategică intermediară. Mă voi referi și la un alt domeniu crucial pentru NATO. Deseori se uită de transportul maritim, însă în trecut s-a văzut că statele pot să utilizeze mult mai bine uh, capacitățile dacă folosesc o combinație a transportului aerian și maritim. Formularea acestor capacități strategice este o Uh, un exemplu extrem de bun de coordonare. Treisprezece state s-au reunit în 2006 pentru a, a uh, înființa consorțium, consorțiul SAC de a, uh, capabilități de transport strategic. Este, este bazat în Ungaria și există cooperare, o cooperare cu NEMA care supraveghează întreaga activitate C17. Nu această Uh, organizația are natură multinațională și nu funcționează sub egida NATO. Uh, pe uh, acest diapozitiv se pot vedea câteva misiuni, însă majoritatea misiunilor o reprezintă misiuni de susținere ISAF. în acest domeniu. Nu ne împotrivim ideii ca alte state să utilizeze și alte modalități în afară de C17 în viitor. NEMSA, NAMSA acordă capacități de transport strategic și avem contracte permanente uh, pe care le putem folosi foarte rapid. Se acordă și susținere um, administrativă NAMA și altor organizații. După cum am menționat, Salis la Salis contribuția NAMSA este de a gestiona contractele în momentul actual există 18 state în Salis și contractul de 5 ani va fi reanuit pentru următorii 2 ani. Avem și două aparate care sunt disponibile în timp de 6 zile și s-a convenit un minim de 2000 de ore de zbor pe an. Contractul actual a fost reînnoit uh, până în decembrie 2010 și NAMSA negociază o reînnoire a contractului până în 2012. Până la sfârșitul anului 2012. Dacă vor continua să existe întârzieri, soluția intermediară, care este Salis, ar putea fi menținută mai mult timp. Nu pot să închei fără să vorbesc despre uh, transportul strategic maritim. Alianța NATO a identificat uh, anumite neajunsuri în transportul strategic maritim. Acest lucru trebuie să fie recunoscut și în noua strategie de uh, revizuire, evaluare în 2012, pentru a gestiona mai bine capabilitățile maritime, statele NATO au înființat un comitet de conducere multinațional care include 10 state și au fost invitate o serie de alte state. Acest comitet gestionează un alt tip de contracte care care includ contracte pentru nave, capacități care să fie puse la dispoziția AMCC-ului, NATO și, bineînțeles, statelor membre NATO care sunt și membre ale Uniunii. Există și alte capabilități care au fost puse la, disponib- la dispoziție, cum ar fi programul ARC, Bineînțeles că vrem să îmbunătățim capabilitățile de acces asigurat. Doamnelor și domnilor, NATO are o, un cadru foarte robust pentru strategia și doctrina transportului strategic. S-au îmbunătățit aceste capacități începând cu 2001. Cu toate acestea, nu, am, nu suntem mulțumiți și vrem să îmbunătățim aceste capacități prin uh, inițiative continue. Există programe numeroase de acces asigurat care au crescut capacitatea și colaborarea interstatală este extrem de importantă cu toate că NATO a inițiat anumite opera- asemenea inițiative, majoritatea au fost uh, înființate de către statele membre. Importanța uh, acestor capacități au fost subliniate la ultimul summit de la Lisabona. Uh, există însă și neajunsuri legate de transportul strategic maritim. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost prezentarea mea și uh, așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um, Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Cred că ar fi bine și logic să ascultăm toate prezentările și apoi să deschidem uh, discuția așa încât îi voi da cuvântul domnului general de brigadă Vincenzo Puri pentru prezentarea domniei sale. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor membrilor Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru șansa pe care mă dați de a vă vorbi despre rolul pe care are statul major al Uniunii Europene în uh, cadrul reacțiilor în caz de catastrofe. În primul rând, aș vrea să vă prezint ca să înțelegeți și natura postului pe care îl ocup. Sunt uh, director în Direcția pentru Logistică a EUMS, adică Statul Major General al Uniunii Europene. Suntem subordonați Secretariatul General al Consiliului și aparținem și de... De la 1 ianuarie vom, vom uh, intra în uh, subordinea e SAE. În acest departament sunt experți pe diferite domenii. Transport, mai ales transportul uh, strategic aerian și maritim, sisteme de sprijin uh, medicale, de administrație și așa mai departe. Statul major al Uniunii Europene nu deține uh, avioane și ne bazăm în acest sens pe resursele statelor membre. din 2006 avem un mecanism care permite statului major al Uniunii Europene să sprijine uh, organismele de profil prin intermediul Comisiei Europene, adică prin uh, intermediul biroului ECO al Comisiei și prin Centrul de Monitorizare și Formare MIC. În 2005, celula de planificare privind mișcările în Uniunea Europeană, MPC, a fost înființată tocmai în vederea asigurării acestui sprijin. Acest mecanism a fost activat pentru prima dată în 2006. Atunci el a furnizat um, ajutor strategic aerian în urma inundațiilor din Algeria. Principiile generale cu privire la utilizarea activelor militare în caz de catastrofe naturale spun că, în aceste cazuri, activele militare reprezintă um, resurse de ultimă instanță Adică, dacă nu se poate, nu se pot aduna în timp util resurse civile pentru a face față situației, atunci se poate recurge la mijloace și bunuri militare care pot fi aduse și livrate în foarte scurt timp. Asta înseamnă că armata nu conduce niciodată mecanismele și operațiunile de reacție la criză și la dezastre, ci întotdeauna ele vin în sprijinul actorilor civili. Pentru noi, în acest caz, cei care conduc sunt Eco de la Comisie. Capacitatea de reacție rapidă, nu doar în uh, cazul transportului aerian, dacă vorbim despre subiectul de astăzi, ci în toate cererile de sprijin logistic, este foarte importantă. După cum spuneam la început, acoperim un spectru foarte larg de expertiză logistică în contextul, uh, în cadrul direcției EUMS astfel ținând legătura cu punctele de contact naționale, cu organisme internaționale. Mă refer aici la punctele de contact militare de la nivelul statelor membre și cu uh, organisme și organizații internaționale care ne canalizează cererile de sprijin. Asta s-a întâmplat de curând în uh, cazul dezastrelor din Pakistan și reacția la acestea. Pe 18 august, la câteva zile după inundațiile din Pakistan, s-a solicitat sprijinul uh, celulei UMPC pentru a asigura transportul de bunuri esențiale, umanitare. Aceste bunuri fusese răpuse la dispoziție de statele membre și alte ONG-uri și ONG-uri. Ca, pentru a răspunde uh, cererilor formulate de cei din Pakistan. Celula EUMPC a luat legătura cu reprezentanții um, din diferite capitale europene, căutând uh, oferte și posibilă asistență care ar fi putut fi pusă la dispoziția mig. În zilele care au urmat, celula MMPC a fost o legătură între operatorii avioanelor și Comisia mig pe de altă parte. Ca urmare, trei zboruri au avut loc între Uniunea Europeană și Pakistan la începutul septembrie. Primul a fost un Antonov 124 dat de Cehia, care a fost încărcat în Italia la Brindisi și a dus la fața locului aproximativ 100 de tone de încărcătură în Islamabad. Această încărcătură, acest transport s-a făcut în conformitate cu sistemul SALIS. Uh, un alt uh, contractor, tot un Antonov, pus la dispoziție tot de Cehia, a plecat de la aeroportul Ismildan din Regatul Unit și a dus 75 de tone de um, produse de bunuri în uh, Pakistan. Al treilea zbor a fost uh, efectuat de un uh, avion C-17 oferit de Finlanda cu 40 de tone de încărcătură duse la Karachik pe 6 septembrie. S-a folosit în acest caz sistemul SAC, uh, Strategic Capability. O parte a încărcăturii a rămas în Leipzig după al doilea război, transportată mai departe de uh, Um, forțele germane și apoi de um, până, transportate apoi până în Pakistan de echipament NATO, un exemplu de colaborare. În a doua jumătate a lui august și în septembrie s-a făcut, s-au făcut activități intense de planificare și comunicare intensă. Rezultatul a fost foarte pozitiv abordarea globală de planificare este folosită foarte mult în această perioadă și vă pot spune că acest concept s-a evidențiat în această fază ce leagă Uniunea Europeană și statele membre din punct de vedere al protecției civile și eh, totodată se leagă de statele majore ale țărilor acestea. S-au identificat mai multe lucruri ce trebuie reținute, în sensul că s-a învățat din uh, reușită, nu din eșec. A fost o experiență cu totul pozitivă, ceea ce arată că și componentele militare contribuie pentru a sprijini eforturile conduse de Uniunea Europeană de sprijin și de reacție în caz de catastrofe, în conformitate cu principiile aplicabile în acest context. Transportul strategic aerian este o zonă strategic în toată Uniunea Europeană. și există resurse care pot fi puse la dispoziție de către statele membre. Transportul strategic militar aerian este un domeniu foarte flexibil care poate fi folosit și în, chiar și pentru țările care nu au aeroporturi bine puse la punct și transportul strategic maritim este important pentru că se pot furniza astfel cantități mari de bunuri într-o fază secundară a crizelor. Și aceste servicii de transport maritim, în general, merg în paralel cu cele aeriene. Din septembrie, MIC și UMPC au păstrat legătura și încearcă să, modifică, să modifice procedurile de punere în aplicare pentru cooperarea viitoare și pentru participarea la programe comune de formare. După cum s-a confirmat în comunicatul din partea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu de pe 26 octombrie. În încheiere, sper că sunteți de acord că am pregătit scena pentru cooperarea între agenții după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în mod pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much, General. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule general. Domnul Dimitrios Muțiakis este următorul vorbitor de la Agenția Europeană de Apărare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să nu depășesc timpul alocat și o să intru imediat uh, în pâine. Primul slide, catalogul uh, a arătat unele neajunsuri în ceea ce privește strategia privind transportul aerian cu privire la um, obiectivul la nivel înalt 2003. Întâlnirea din 2005 a fost foarte importantă. S-au întâlnit șefi de stat și de guvern care au hotărât uh, că um, transportul strategic era una dintre principalele priorități de îmbunătățire și um, ca răspuns pentru um, HLG-ul 2010 în ceea ce privește strategia europeană a transportului aerian și prin introducerea operațiunilor de reacție rapidă, prin introducerea grupurilor de luptă, acest neajuns s-a căscat și mai mult, iar solicitările de, pen, pentru transport strategic au crescut și ele. Iar uh, obiectivul, la, obiectivul principal 2010 se refera la transportul aerian um, cu, ca, sistem, ca zonă probleme. Principalele probleme se referă la transportul uh, aerian. Iată de ce s-au luat diverse inițiative în acest domeniu în, în ultimii ani. Colegul de la NATO a făcut referire la majoritatea, astfel încât nu voi intra în amănunte. Soluția de interimară privind transportul uh, aerian și capacitatea privind transportul uh, aerian, avem și um, punctul de comandă european din acest domeniu. Toate au ca principal obiectiv disponibilizarea activelor sau folosirea lor în mod mai eficient. Nu o să vorbesc deloc despre capacitatea de transport ma- maritim, fiindcă dat fiind capacitatea din cadrul statelor membre UE și NATO, suntem de părere că nu nu se folosește pe de-a întregul această capacitate, iar statele membre trebuie să contacteze centrele de coordonare pentru a accesa aceste, această capacitate. Consiliul de Administrație EDA a cerut agenției în mai 2006 să desfășoare o analiză cuprinzătoare a capabilității în ceea ce privește uh, cerințele de transport strategic viitoare pentru operațiunile Uniunii Europene și pentru operațiunile de ajutorare în caz de calamitate și pentru a o oferi concluzii și recomandări. Pentru a răspunde acestei sarcini, Agenția Europeană de Apărare a demarat studiile pe care le vedeți aici pe slide. Mai multe studii foarte folositoare în ceea ce privește concluziile și recomandările acestora care au fost prezentate Consiliului de Conducere al agenției, iar un raport integrat cu toate rezultatele acestor studii va fi prezentat uh, conducerii agenției anului viitor. Vreau să vă spun că studiul privind evaluarea transportului strategic se adăuga altor studii anterioare din 2007-2008 pentru a vedea în ce fel activele inovatoare vor um, afecta transportul uh, strategic. O să vă spun acum câteva cuvinte despre principalul nostru proiect, uh, proiectul uh, legat de flota de transport strategic aerien. Statele membre ale Uniunii Europene s-ar implica mai mult în operațiunile de reacție la criză viitoare și există resurse de transport aerian limitate pentru aceste misiuni. S-a creat această flotă de transport aerian, EATF, pentru a folosi mai bine activele de transport aerian pentru a răspunde solicitărilor de transport și de capacități din cadrul UE, NATO sau din cadrul altor organizații și, cadre, și din alte cadre. Pe 15 februarie 2008 s-a hotărât uh, înființarea unei, uh, unei echipe proiect, a unei flote proiect pentru a studia modalități viabile de a uh, avea o flotă de transport aerian la nivel european. Pe 10 noiembrie 2008, miniștrii de apărare a 12 state membre europene au semnat o declarație de intenție pentru a și arăta hotărârea și angajamentul în ceea ce privește rezolvarea acestor probleme legate de transportul aerian. Ideea din spatele flotei europene era uh, una de a fi, era una orientată către uh, flotă, e vorba de A400M, se dorea crearea unei uh, unități a 400M internaționale. Dar sfera acestei inițiative a fost extinsă pentru a include și alte aeronave și alte feluri de participare, dat fiind întârzierile de livrare a aeronavelor A400M. Iar inițiativa a cuprins o sumedenie de chestiuni de transport care trebuiau să fie studiate de mai multe grupuri de lucru, inclusiv unitățile multinaționale, mai ales pentru A400M-uri, pentru aceste aeronave. În 2009, uh, 15 miniștri de apărare au semnat acorduri, ceea ce a arătat o voință politică foarte clară de a merge mai departe și de a uh, spori și de a dezvolta domeniul uh, transportul aerian la nivel european. În afară de scrisoarea de intenție, statele europene au recunoscut uh, că oferirea de servicii sporite și standardizate ar putea fi îmbunătățită mult mai eficient la nivel european prin sisteme de angrenare și împărțirea costurilor la nivel european și prin punerea în comun a capacităților, inclusiv aeronavele, programe de training, cargourile și așa mai departe. La, în, în martie 2011, la următoarea întâlnire a conducerii agenției, agenția va înainta descrierea proiectul de descriere în ceea ce privește programul de categoria a EATF-ului, alături de unele proiecte de tip B, care vor reprezenta temeiul juridic al uh, inițiativei flotei europene transport aerian. Vreau să vă vorbesc de acest model EATF. După cum vedeți, este un parteneriat care are ca scop sporirea oferi, oferirii de servicii de transport și a eficientizării acestora prin crearea unei națiuni între statele membre doritoare și entități din domeniul transportului aerian european. El trebuie perceput ca un cadru pentru cooperare sporită în ceea ce privește transportul militar aerian, precum ca și un parteneriat flexibil și inclusiv în, între flotele de transport multinaționale aeriane și cele naționale și are ca scop folosirea eficientă a tuturor activelor de transport actuale și viitoare, indiferent de tipul lor și de originea acestora. Perspectiva pe termen lung și viziunea sau viziunea acestea pe termen lung, noi dorim ca EATF-ul să se dezvolte printr-o uh, Uh, flotă de rețea tuturor activelor prezente și viitoare, care sunt puse la dispoziție de către statele membre participante la agenție pentru nevoi militare. Obiectivele modelului EATF le vedeți aici pe slide și uh, sunt zugrăvite la fel în uh, scrisoarea de intenție semnată de cei 15 miniștri de apărare. Primul obiectiv, uh, obiectivul principal este îmbunătățirea oferirii de transport aerian la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, uh, oferirea de soluții concrete pentru a folosi mai bine activele existente și viitoare, precum și optimizarea organizațiilor de transport aerian și a structurilor de transport aerian. Această activitate va fi desfășurată în mod modular pentru diverse activități și proiecte metodele de lucru și nivelurile de participare în aceste diverse scenarii de activitate pot să fie diferite, dar toate vor fi coordonate la nivelul adecvat. Ceea ce înseamnă că participarea din partea statelor membre și a organizațiilor de transport la fiecare activitate și proiect uh, generat de EATF se, se bazează pe voluntariat și va fi analizată de la caz la caz. Intenția noastră nu este să creăm o structură suplimentară de transport la nivel european, ci să coordonăm mai bine și să sprijinim uh, structurile existente actuale sau viitoare. Acest proiect nu dorește să concureze cu Comandamentul European de Transport sau cu alte inițiative europene sau alte organizații europene din acest domeniu. Se dorește eficientizarea acestora și maximizarea efectelor lor pozitive și se dorește înlăturarea suprapunerilor de efort. Iată de ce este nevoie să existe un schimb de informații foarte important și să se interacționeze cu alte structuri organiza- organiz- și organizații din acest domeniu. Aici vedeți zona albastră. Activitatea noastră la nivelul agenției pentru a spori cooperarea în acest domeniu pare destul de complicat la prima vedere, dar la a doua vedere devine mai simplu. Vedeți diversele domenii de activitate mai rămân uh, foarte multe domenii de rezolvat, dar din cauza lipsei de resurse și din cauza uh, reducerilor uh, bugetare nu putem să inițiem toate acțiunile. Cele mai, import, cea mai importantă zonă este cea cu galben, după mine, unde vedeți cum interacționăm la, cum interacționăm la frontierele externe. și în ceea ce privește activitatea în desfășurare și rezultatele. În cadrul uh, acestei organizații umbrelă am uh, demarat trei studii, patru studii. Unele sunt încă în desfășurare, iar uh, cel mai important este acest landscaping study, iar a, rezultatele au fost prezentate acum două luni, iar pe 27 ianuarie 2011 vom organiza un atelier la care vor participa statele membre și alte organizații de transport pentru a analiza constatările acestui studiu și pentru a prezenta Consiliului de Conducere recomandări în acest sens. Cel mai important studiu și ultimul este studiul privind verificarea diplom, diplom, diplomatică pentru a armoniza mecanismul de verificare la nivel diplomatic în Europa. Avem un uh, atelier pentru februarie 2011 care va fi organizat pentru a analiza această chestiune foarte complicată și pentru a face recomandări ministrilor de resort și um, conducerii agenției. Avem trei grupuri de lucru ad hoc care se ocupă la ora actuală de cele mai importante direcții de activitate prioritizate de statele membre. În primul rând avem un grup de lucru ad hoc privind guvernanța, iar um, după cum vă dați seama, Aici se vorbește despre guvernanță și cadrul juridic. Al doilea îl reprezintă grupul de lucru ad hoc pentru operațiuni și formare, pentru a obținerea interoperabilității. Aici este vorba de încercări de armonizare și de prioritizare a acțiunilor uh, în ceea ce privește uh, transportul aerian tactic. Și ultimul grup este vorba de verificarea diplomatică care a fost înființat pentru a studia opțiuni viabile de armonizare a, a mecanismului de verificare diplomatică. Cu excepția acestor trei grupuri ad hoc, mai avem șapte, șase, de fapt șase uh, grupuri care vor, își vor începe activitatea, dar din păcate din lipsă de resurse nu am putut să le punem în funcțiune încă fie încă înființate. În ceea ce privește această verificare diplomatică, reprezintă un uh, domeniu unde, am obținut unde trebuie obținute îmbunătățiri și este vorba despre libertatea de mișcare a aeronavelor de transport uh, în, între granițele europene. Solicitările de a obține aprobarea de aterizare în diverse țări europene cauzează întârzieri, iar acest mecanism al verificărilor diplomatice trebuie să fie schimbat, mai ales uh, dat fiind aplicarea proiectului uh, Cerului Unic European în următorii ani. Avem un grup de lucru care se ocupă de temeiul juridic și de cadrul juridic pentru a propune un mecanism de verificare diplomatică îmbunătățit, precum uh, și o zonă verificată uh, la nivel diplomatic uh, în cadrul Uniunii Europene. Fiecare stat membru va hotărâ dacă dorește sau nu să adere la această propunere. Doresc să subliniez faptul că această zonă europeană despre care v-am vorbit în domeniul transportului aerian ar reprezenta o soluție ideală care ar permite statelor membre să opereze la nivel uh, european, Uniunii Europene, fără să trebuiască să solicite o aprobare pen, pentru fiecare zbor. Va, se va spori eficiența, eficacitatea acestor operațiuni, dat fiind că se va îmbunătăți accesul la spațiul aerian Trebuie luate în considerare și unele aspecte financiare aici, dar în egală măsură și unele aspecte legate de mediul înconjurător. Acest aspect este mai degrabă unul politic decât unul militar, astfel încât uh, progresul privind armonizarea mecanismului actual va depinde foarte mult de voința politică de schimbare a sistemului. Există patru chestiuni legate care trebuie să fie rezolvate pentru permiterea unei strategii coerente. Este vorba, în primul rând, despre aeronavele în europene care um, își desfășoară activitatea în uh, Uniunea Europeană și în afara granițelor acestora. Este vorba și de aeronave din afara Uniunii Europene care pătrund pe teritoriul Uniunii Europene și despre folosirea uh, navelor naționale pentru misiuni europene. Chiar dacă nu există o soluție unică, toată, totuși se dorește rezolvarea acestor, acestor probleme și pentru aeronavele de stat uh, nu este deloc ușor, fiindcă nu există o definiție comună a ceea ce înseamnă o aeronavă de stat. Aceste chestiuni trebuie rezolvate pentru a avea o strategie coerentă. Le vedeți aici, unde, unde era, mai era un slide, mă rog. Erau descrise mai bine printr-un printr-un desen, printr-o schemă dar ar fi fost poate prea complicat. Avem șapte opțiuni diferite pentru această problemă. În primul rând, simplificarea solicitărilor de aprobare, de verificare și avem așa până la șapte opțiuni este vorba de crearea unei celule pentru această verificare diplomatică, aprobare diplomatică și asta în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Dar înainte de a discuta despre aceste chestiuni care nu țin de Uniunea Europeană, trebuie să se armonizeze mecanismul uh, pentru aprobarea la nivelul Uniunii Europene. Am hotărât la nivelul agenției să ne ocupăm mai întâi de opțiunile 1 și 5, este vorba de simplificarea formatului existent, precum și această zonă europeană despre care v-am vorbit. care de urmat, viitorul, avem uh, obiective pe termen scurt, uh, direcțiile de activitate, guvernanța, cadrul guvernanței și analiza celor, celor două studii. Este vorba de uh, Landscaping Study și acest studiu privind diplomatic clearances. Se dorește armonizarea regulilor și regulamentelor, se dorește formare comună și folosirea comună a serviciilor de sprijin. Pe termen lung dorim să avem, să avem flote ale rețelei, unități de transport multinaționale, precum și o achiziție comună a aeronavelor de transport. O să trec rapid peste următoarele slide-uri. Vreau să vă spun câte ceva despre programul nostru pentru elicoptere, care reprezintă principala direcție de activitate în uh, cadrul activit- activității noastre privind elicopterele. Dorim ca uh, dorim să avem mai multe elicoptere disponibile din partea NATO și să contribuie la eforturile în acest sens. S-a hotărât uh, că noi ne vom ocupa de formare. Am înregistrat deja succese foarte importante de la primele două exerciții din Franța și Spania, care um, au atras peste 50 de elicoptere și 1500 de angajați. Dorim uh, acum să mai avem două exerciții anual, unul la nivelul de mediu înconjurător, la... iar uh, alt exercițiu care să se ocupe de chestiuni de adevărată interoperabilitate. Iar aici vedeți activitățile noastre viitoare de a îmbunătăți în continuare programul de, de formare în domeniul elicopterilor, de a continua cu OLC, de a îmbunătăți um, soluțiile de colaborare și în ceea ce privește formarea, de a include uh, întregul uh, program uh, de formare, de a oferi asistență statelor membre în ceea ce privește problemele care se confruntă cu privire la noile elicoptere NH90. Trebuie să um, studiem posibilitățile cu privire la o ramură multinațională privind elicopterele și o ultimă chestiune într-un stadiu incipient, aș spune, este vorba despre faptul că multe state membre au promis sprijin uh, unor echipe din rândul forțelor afgane și ni s-a cerut să vedem ce putem face pentru a ajunge la standardizare în uh, ceea ce privește instruirea forțelor afgane, armonizare a echipelor, diverselor echipe. Iar uh, aici este salutată implicarea Agenției Europene de Apărare. În ceea ce privește punerea în comun, uh, aici se dorește evaluarea posibilităților de punere în comun, de formare de rețele și de dezvoltare a unor foi de parcurs privind capacitatea, inclusiv uh, centre de afaceri asociate. Și aici vedeți și pe acest ultim slide uh, metodologia pentru obținerea, pentru obținerea, acest, pentru obținerea acestor rețele și uh, capacități puse în comun. Cu aceasta îmi închei prezentarea și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult. Domnul Peter Billing de la Comisia Europeană are cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimați deputați, că mi-ați dat ocazia să intervin aici în numele Direcției Generale ECO din uh, Comisia Europeană. Mă numesc uh, Peter Billing de la Unitatea Protecție Civilă. Sunt responsabil pentru operațiile de la Centrul de uh, monitorizare civilă, cum ar fi, care este cunoscut sub acronimul MIC. Voi vorbi astăzi despre transportul strategic, în uh, gestionarea dezastrelor și reacțiile pentru protecție civilă. În primul rând, principiile și documentele principale în ceea ce privește utilizarea activelor militare. În al doilea rând, vă voi da un exemplu în legătură cu implementarea concretă a utilizării uh, activelor militare, de exemplu la inundațiile din Pakistan și în final câteva uh, concluzii în legătură cu îmbunătățirea accesului la și utilizarea activelor militare. Prima parte a prezentării mele conține o serie de principii și documente importante, cum ar fi consensul european cu privire la ajutorul umanitar, documentul din 2006 în legătură cu susținerea militară pentru reacția în caz de dezastru și uh, Uh, documentele cheie de la Oslo și liniile directoare MCD. Există câteva principii, principii importante. Activele și capabilitățile militare pot să fie utilizate ca uh, în ultimă resursă atunci când nu există nicio alternativă civilă pentru a face față unor necesități umanitare în al doilea rând, uh, responsabilitatea primară este autorităților competente din statul afectat și există de asemenea o responsabilitate a ONU în coordonarea asistenței internaționale. În al treilea rând, utilizarea activelor militare trebuie să mențină caracterul civil al uh, operațiunilor de uh, reacție. Acestea sunt principiile sub care operăm. Trec acum la a doua parte a scurtei mele intervenții, cum implementăm aceste operațiuni pe teren. Activele militare pot să fie utile și să susțină uh, protecția civilă și umanitară și asistența umanitară. În Pakistan, de exemplu, au fost menționate anumite uh, aspecte de un uh, antevorbitor. Felul în care am abordat uh, problema transportului strategic a fost tripartită. În primul rând, identificarea capacitățile de transport civile pe care le-am putut găsi prin punere în comun cu alte state membre, sau prin cofinanțare cu uh, instrumentul de protecție civilă. Începând cu 2007, în acest mecanism, Comisia Europeană poate să cofinanțeze asistența de transport până la 50%. Este instrumentul principal care a fost preferat într-o primă instanță. Ca a doua parte, dacă nu putem identifica active cofinanțate sau în comun, uh, ne adresăm uh, colegilor de la Forțele Armate Europene. Colegii deja au indicat că i-am abordat la sfârșitul lunii august și am cerut susținere logistică și am identificat opțiuni gratuite de transport Antonov aeronave Antonov 100, 124 și C-17. A fost foarte important pentru noi să subliniem că chiar în momentul utilizării activelor militare vom prefera avioane civile care uh, și de fapt două din trei uh, aeronave folosite erau de natură civilă. Al treilea pas, dacă nu există nici instrumente financiare sau posibilități de a se folosi uh, capacități de transport, ne adresăm NATO și două din 15 operațiuni coordonate în Pakistan au fost uh, îndeplinite cu susținerea NATO. Era vorba de uh, transportarea asistenței, materialelor de asistență din uh, Uh, Republica Slovacă și de asemenea din Germania către Pakistan. Subliniez din nou că toate acestea respectă liniile directoare de la Oslo pentru a nu periclita spațiul umanitar și succesul acțiunilor în contexte dificile, dificile cum este cel din Pakistan acestor considerații trebuie să le dăm o mare atenție. Problema uneori nu constă doar în lipsa disponibilității capacităților de transport. Deseori, multe capacități civile erau Uh, disponibile pe piață, aveam contracte în care am identificat șase asemenea oferte, însă există probleme legate de finanțare. Statele membre care au probleme financiare nu dețin bugete suficiente uh, și tind să folosească variantele gratuite decât să contribuie 50% din cost examinăm și această posibilitate. Trec acum la al treilea element al prezentării mele, cum îmbunătățim accesul prin utilizarea capabilităților de transport strategic. Sunt uh, complet de acord cu intervenția domnului general că cooperarea a fost extrem de utilă, printre altele, am efectuat uh, sesiuni de formare în legătură cu procedurile și utilizarea uh, capacităților. Avem și o reuniune cu privire la lecțiile învățate în legătură cu învățarea din experiențele pe care le-am avut în Pakistan. Unele dintre elementele acestor discuții țin de Uh, aspecte practice, cine se ocupă de încărcare, descărcare, cine coordonează uh, deplasările, care sunt responsabilitățile diversilor parteneri, cum se poate îmbunătăți flexibilitatea sistemului și, nu în ultimul rând, cum putem să avem o eficiență a costurilor cât mai mare. În unele cazuri ar fi util să examinăm transportul maritim și nu aerian atunci când este vorba de uh, marfă în volum mare și care nu are caracter urgent. În ceea ce privește monitorizarea politică, Comisia a emis o comunicare în 26 octombrie care a fost deja menționată, Comisia propune, între altele, să simplifice și să consolideze aranjamentele existente pentru punerea în comun și cofinanțare a activelor de transport, să se utilizeze toate posibilitățile oferite de piața privată, să existe un angajament cu sectorul privat în ceea ce privește asistența logistică în caz de dezastru, să utilizeze, se utilizeze pe deplin cadrul agreat în, în ceea ce privește uh, înavlosirea modalităților de transport și să se continue dezvoltarea unor capacități proprii de transport strategic. Și la ONU există uh, aspecte relevante în discuția de astăzi. Închei prin a sublinia două probleme. În primul rând, coordonarea civil-militară. Aceasta poate să fie vitală pentru gestionarea dezastrelor. Avem nevoie de coordonare, de facilitarea coordonării prin dialog, prin formare comună și prin uh, dialog înainte de apariția dezastrelor. A doua concluzie principală, Comisia și Direcția Generală ECO este deschisă în ceea ce privește utilizarea activelor militare în transportul strategic dacă se respectă liniile directoare de la Oslo uh, și anume să se asigure uh, spațiul umanitar și de asemenea trebuie să avem în vedere eficiența de cost, să vedem dacă se poate alege transportul maritim sau aerian în diverse cazuri sau dacă anumite active pot fi procurate la nivel local în situații de dezastru. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Billing. Mulțumesc tuturor experților. A venit vremea întrebărilor. Domnule Galer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste descrieri extrem de complete. Am primit foarte multe informații dificil de înmagazinat atât de rapid. Am avut o întâlnire pregătitoare în care ni s-au dat anumite informații, însă poate prezentările dumneavoastră pot fi puse la dispoziția secretariatului pentru a ne fi transmise. În numele grupului meu, din punct de vedere politic, aș dori să spun că uh, salutăm cooperarea, atât civilă cât și militară, în între Uniunea Europeană și NATO. Vrem să se pună în comun resursele din motive extrem de practice. De asemenea, pentru că trecem printr-o perioadă de criză și trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem în materie civilă și militară poate fi finanțat. De aceea, punerea în comun a resurselor este extrem de importantă pentru că se economisesc bani și se folosesc mai bine capacitățile noastre. Noul tratat ne dă și oportunitatea de a, da, de a avea o cooperare strategică permanentă. Nu toată lumea trebuie să participe, dar părțile interesate uh, pot să întreprindă o asemenea co- cooperare. Am o serie de întrebări uh, care se adresează uh, celor care vor putea da un răspuns. Uh, în ceea ce privește transportul maritim, există unele state care sunt implicate, dar nu au uh, ieșire la, ieșire la mare. M-a surprins acest lucru. De aceea aș, întreba, aș pune întrebarea ce contribuție își aduc statele care nu au ieșire la mare la acest program de transport maritim. În al doilea rând, o întrebare în ceea ce privește flota de transport europeană și în, aceeași, în același timp comandamentul de transport aerian european. M-a surprins că, exist, că în comandamentul aerian european există doar patru state membre, dar la flota de transport aerian există mult mai multe state care uh, s-au implicat. Poate cei care sunt implicați deja în flota aeriană europeană vor fi incluși și în comandamentul aerian. De asemenea, o întrebare în legătură cu comandamentul de transport aerian de la Eindhoven. Cum ne putem imagina că acest Centru de coordonare a, va funcționa dintr-o singură clădire sau personalul va trebui să călătorească dintr-o parte în alta. Cum va funcționa acest lucru? Pentru că personalul va trebui să lucreze într-o zi la un centru și într-o altă zi la alt centru. De asemenea, în ceea ce privește verificarea diplomatică pentru transporturile militare, cu Cerul Unic European, am înființat un cadru civil pentru a nu trebui să zburăm în zigzag deasupra Uniunii Europene, pentru că anumite spații sunt blocate pentru uz militar. Presupun că o asemenea verificare diplomatică pentru zborurile militare nu se va baza pe zonele exclusiv militare. care este sistemul optim. Știu că în Germania supravegherea aeriană a fost pusă în comun între partea civilă și militară. Deci sunt implicați militare în partea civilă și civilii în partea militară. Unele state au probleme cu acest lucru, însă nu ar putea fi o abordare productivă. Am putea să colaborăm pentru că suntem cu toții în aceeași Uniune și avem aceleași intenții. Nu cumva ar fi o abordare mai bună să există, există o supraveghere aeriană în comun între uh, aspectele civile și militare. Acestea sunt comentariile mele, însă nu vreau să monopolizez discuția. Mulțumesc, Michael. Doamna Lözing. Nu sunt foarte mulți colegi prezenți, însă așa, dar vom avea suficient timp pentru întrebări. Este regretabil că într-o dezbatere atât de importantă uh, sunt prezenți atât de puțini membri. Domnul Galler deja s-a exprimat în numele grupului său și a spus că din punct de vedere politic li se pare că cooperarea civilă și militară este un lucru pozitiv. Însă, grupul meu, Guengel, este foarte critic în legătură cu această abordare. Reprezentanții comisiei și alți uh, vorbitori au spus că capacitățile militare ar trebui să fie folosite atunci, doar atunci când nu există capacități civile care pot fi folosite. Trebuie să vedem și ce sinergii pot fi folosite, ce punere în comun a activelor se poate realiza. Însă, apare foarte clar că există și presiuni legate de cost. Însă, întrebarea este cine va ajuta pe cine în viitor. În zonele militare, ar trebui să se folosească sinergiile militare și îmi pot imagina că pe termen mediu și lung cooperarea între domeniul civil și militar ar putea să fie justificată pentru utilizarea optimă a capacităților disponibile. Pentru a putea avea la, dispozi- la, dispozi- avea la dispoziție fonduri pentru domeniul militar, însă nu mi se pare clar de ce aceste capacități suplimentare ar trebui să fie disponibile pentru operațiunile militare și nu pentru cele umanitare. De aceea am întrebarea următoare, dacă există o diferență între prevederile pentru uh, transportul și capacitățile de transport civile. Dacă privim sinergiile necesare, trebuie să examinăm lucrurile din principiu și să stabilim lucrurile extrem de clar. Dacă într-adevăr s-au folosit avioane militare pentru uh, desfășurarea militară, dar și în uh, ajutoare umanitare într-un alt stat, care va fi prioritatea dacă apar urgențe și în domeniul militar și uh, cel civil. Și ultima mea întrebare se referă la liniile directoare de la Oslo. Comisia a menționat aceste linii directoare de mai multe ori. Când uh, vorbim despre politici, utilizarea avioanelor militare ar putea fi un pas înainte în ceea ce privește noi măsuri. Comisia care pregătește o forță de uh, prevenție a dezastrelor până în 2010 uh, prevede să existe o colaborare cu Uh, politica comună de securitate și apărare de pe teren, însă de, în multe cazuri misiunile nu sunt neutre, ci acționează în numele unei părți sau alteia într-un război civil. iar aici este, ca, este să se încalce liniile directoare de la Oslo, pentru că acestea prevăd o neutralitate strictă. și există un consens european în ceea ce privește principiul neutralității. De aceea am un, o întrebare pentru Comisia Europeană și pentru reprezentanții Uh, mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, vreau să vă mulțumesc și eu pentru aceste prezentări foarte utile. Mă bucură direcția în care ne îndreptăm. În fine, se sporește rolul Uniunii Europene prin utilizarea capacităților existente și sperăm că toți partenerii vor avea de câștigat de pe urma acestui lucru. Am preocupări asemănătoare cu cele ale colegului Galer. Am văzut că acest comandament pentru transportul aerian a avut la început două state membre participante, acum are patru. Știu că este un comandament tânăr, sperăm că se va extinde pe viitor, pentru că mi se pare destul de dificilă participarea unor țări fără ieșire la mare la operațiuni legate de transportul maritim, însă Slovacia coordonează un centru pentru transportul aerian. Iată, se poate implica pe acest, pe acest palier. Și sperăm că se vor implica și alte țări, pentru că se pare că totul se centralizează pe regiunea de centru-nord, Benelux, Franța, Germania, în timp ce s-ar putea să fie nevoie să se acopere și alte regiuni pentru eficiență sporită. S-a pus și întrebarea folosirii spațiului aerian. Sperăm, având în vedere că există acum noul sistem de navigație Caesar, trebuie să ne dăm seama că lucrurile s-au schimbat nu cred că aeronavele civile ar face vreun rău dacă traversează spațiul aerian militar. N-ar face decât să economisească combustibil, să aibă mai multe emisii și până la urmă să se economisească mulți bani dacă lucrurile sunt coordonate așa cum trebuie. Aș vrea să știu ce părere aveți despre aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule capitan, aveți cuvântul. Domnule Galer, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, e, acesta este punctul principal pe care îl oferă Centrul de Coordonare Multinațională a Transportului Maritim de la Atena către membrii săi. Și anume, chiar țările în care chiar în țările care nu au ieșire la mare și deci care nu au active legate de transportul maritim, pentru aceste țări oferim noi aceste bunuri. Nu mai e nevoie să spunem că armatorii greci cu care cooperăm dețin aproximativ 18% din flota comercială globală. Aceasta este valoarea pe care o oferim statelor membre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule capitan. Domnule Ruso, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aș vrea să răspund la câteva dintre întrebările legate. În primul rând, legate de ATC, ASCC și um, AMSCC. De fiecare dată ni se pun întrebări legate de aceste organizații. Vreau să vă spun că EATC este un comandament de transport care gestionează bunuri militare. EATF este o rețea a statelor membre comandament militar înseamnă că este un comandament unic. A existat o voință politică de a se crea acest comandament și se, este nevoie de un transfer de suveranitate care nu are loc la AMCC sau la EATF. Vă dau exemple, de exemplu pentru contribuția franceză în Afganistan, aceasta a fost total controlată de acest comandament, sau poate ați văzut prezența aeronavelor olandeze eh, readuse din cornul Africe și această operațiune a fost controlată de la Eindhoven. Săptămâna viitoare, o aeronavă KDC-10 olandeză va zbura spre Africa. Lucrurile sunt diferite la nivelul EATC, pur și simplu se ridică în aer aeronave, de aceea se, se lucrează permanent și de câte ori o aeronavă are probleme, nu uh, semnalează um, la statul membru de care aparține, ci direct la Eindhoven. Iată ce este un comandament militar care depinde de o voință politică importantă. Legat de MCC, relația este foarte clară. Uh, din ce în ce mai mult colaborăm cu acest organism. În primul rând, la nivelul celor patru state membre, nu mai este nevoie de coordonare, pentru că de la Eindhoven se controlează aeronavele, majoritatea aeronavelor, și Eindhovenul are uh, autoritatea de a uh, programa pentru diferite operațiuni aeronavele de care dispune. Însă sunt implicate mai multe state, mai multe națiuni. Vă mai dau un exemplu. Dacă Franța are nevoie de uh, operațiune de transport și solicită EATC-ului ajutor, uh, în primul rând ne analizăm propriile resurse și dacă nu le avem pe acestea, atunci apelăm la MCC. Sunt două organisme diferite care însă colaborează strâns. Am fost întrebări și legate de extindere Mm, extinderea și includerea altor uh, state. Cum vă, cum vă spuneam, pentru înființarea IATC a fost nevoie de peste 11 ani și s-a început doar cu două state, după care au mai venit încă două. Ni s-au alăturat încă două. În primul rând, înainte de extindere, trebuie să facem o armonizare a procedurilor existente, ca toată lumea să înțeleagă cum funcționează lucrurile, ca un comandament multinațional poate prelua flotele statelor membre. Trebuie să ne punem la punct această politică de extindere. Nu pot să vorbesc în numele tuturor statelor membre, firește. Mulțumim, domnule general. Domnule Cantan, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu voi încerca să răspund la întrebarea de ce o, un stat care nu are ieșire la mare are nevoie de transport maritim. Poate că e vorba de... se leagă întrucâtva și de relația între MCC și ATF. La NATO există o anumită ambiție Cunoaștem uh, zonele din lume unde trebuie să ne desfășurăm forțele și capacitatea militară și știm foarte bine de ce capacitate militară este nevoie pentru a face față situațiilor de acolo. În procesul de planificare analizăm statele membre, cele 28 de state membre NATO și analizăm uh, ce trebuie să pună la dispoziție fiecare stat. Din cota fiecărui stat, cota fiecărui stat se împarte în transport uh, aerian și transport maritim. De aceea, statele membre care nu au ieșire la mare, acestora li se impune să transporte, să asigure și transport maritim. De pildă, um, transportul de bunuri din Cehia către Afganistan a fost o combinație de transport aerian și maritim. De aceea analizăm echilibrul dintre cele două solicitări și um, dacă este suficient timp să se facă transport pe mare, atunci solicităm statelor membre să facă o solicitare în vederea transportului pe mare. Pe de altă parte, în ceea ce privește uh, furnizarea, o acordăm uh, statelor membre posibilitatea fie de a asigura ele însele servicii de transport maritim, fie de a se alătura unor organisme cum ar fi MCC sau altele, pentru ca acestea să le ajute. Deci chiar și țările care nu au ieșire la mare trebuie să dispună de posibilitatea de a asigura transport maritim. În ceea ce privește AMCC și AETC, ne bucurăm că ambele au sediul la Eindhoven. După cum am spus în prezentare și cum, după cum a spus și domnul general, istoria transportului strategic aerian și maritim a început în 1999, când națiunile s-au împărțit în două grupuri. Una, un grup specializat în transportul maritim și altul specializat în transportul aerian. După o vreme, aceste state s-au gândit să combine cele două tipuri de servicii, să existe un singur uh, centru și un singur responsabil pentru fiecare stat membru. Și așa s-au unit cele două centre. Statele europene au uh, câștigat din ce în ce mai multă încredere în capacitățile militare reciproce și unele dintre ele au decis înființarea EATC. Pentru noi acest lucru înseamnă că MCCE va avea de coordonat mm, cu patru state mai puțin. Sperăm ca pe viitor MCCE și ATC să facă în continuare schimb de informații, dar și să folosească, să-și pună reciproc la dispoziție bunuri și resurse umane, pentru că nu sunt foarte mulți specialiști în uh, transport și mișcare de bunuri. De aceea este important ca expertiza de la MCCE să se folosească și la EATC pe viitor. Suntem deschiși pentru o colocalizare sau către alte soluții pentru a asigura eficiența și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnul general Puri. Da, s-au pus multe întrebări. Eu aș vrea să subliniez doar câteva. Sunt 100% de acord cu faptul că cooperarea civil-militară este un punct delicat. Încercăm să rezolvăm aceste lucruri pe plan militar pentru a spori sinergia între capacitățile civile și cele militare. Sunt uh, încrezător că începând de la 1 ianuarie, după ce Serviciul European de Acțiune Externă va fi pe deplin uh, operațional și activ, procesul se va accelera. Ce aș vrea să mai dau un lucru important care poate n-a fost subliniat îndeajuns. Legat de formare, formarea pe care o organizăm împreună cu MIC, în uh, contextul îmbunătățirii cooperării și capacităților, într-adevăr, între 14 și 18 mai 2011 va avea loc Forumul Regional ASEAN. Exercițiul pe 2011 va avea loc la Manado, în Indonezia și în Japonia. Aici ECO, împreună cu UMPC și cu Franța și Italia, vor participa la acest exercițiu. Procesul va spori cooperarea cu MIC în ceea ce privește reacție la dezastre. Mulțumesc. Mister... Mulțumesc, domnul Muțiachis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Legat de întrebarea relației, cu privire la relații între EATF și ATC, Întotdeauna s-a răspuns deja la această întrebare de reprezentantul EATC. Iată ce, așa cum s-a spus deja, este un comandament operativ. În timp ce EATF este un cadru de cooperare și parteneriat între cele 15 state membre care au semnat deja scrisoarea de intenție. V-am asigurat deja că nu dublăm eforturile și pot să vă spun că următoarea echipă de proiect pentru flota de transport aerian european va fi, se va întâlni la sediul ATC pentru un schimb de opinii și pentru scurte sesiuni de informare pentru a se evita orice suprapuneri. EATC participă la toate ședințele ținute sub egida EATF, tocmai pentru a se evita suprapunerea și dublarea eforturilor. Sunt multe lucruri diferite de care trebuie să se țină seama. În primul rând, uh, pe de-o parte avem un comandament operațional foarte puternic și pe de altă parte avem un cadru de cooperare. Inițial, când am început, când am demarat acest proiect și eram orientați către flote, am anticipat că EATC va fi comandamentul operațional al EATF. Însă, Acum, acesta din urmă este un cadru. Relația nu s-a concretizat așa cum ne gândisem noi. Apoi, legat de verificările diplomatice pentru zboruri militare. Dacă acestea vor porni din zone de zbor militar. Comandamentul pentru transportul aerian ține, este, intră sub egida cerului unic european. În ceea ce privește implicarea forțelor militare și mm, modul în care va fi afectat transportul strategic mm, aerian de inițiativa cerului unic european, este, aceste subiecte sunt discutate la nivel de agenții și noi vom prezenta primele concluzii la următoarele, următorul program de formare privind capacitățile. Am uh, formulat câteva concluzii și recomandări pe care le-am uh, înaintat Comitetului de Coordonare, NATS. Gestionarea transportului aerian nu se face de agenții. Nu are nicio legătură cu agențiile noi ne ocupăm doar de verificările diplomatice. Mulțumesc foarte mult și domnul Billing are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. A fost o întrebare legată în mod deosebit de liniile directoare de la Oslo și despre cum se vor aplica ele în cazul unei uh, misiuni, eventuale misiuni SDP. Liniile directoare de la Oslo reprezintă un document foarte înțelept care se bazează pe experiență, de multe ori pe experiențe dramatice. Ar fi bine să respectăm principiile din acest document cât se poate de strict. Sigur că trebuie să punem la punct criterii clare cu privire la modul în care s-ar putea desfășura anumite operațiuni. De exemplu, să se vadă în primul rând dacă e vorba de o catastrofă naturală sau de o situație de urgență în context de război civil. Întrebarea dacă să se folosească forțele militare în fiecare dintre aceste cazuri este diferită. Sau rămâne de văzut dacă e vorba de un caz de catastrofă în Europa sau în altă parte, iarăși situații diferite. Ați mai pus dumneavoastră o întrebare, dacă există o lacună, o lacună legată de capacități sau de mijloace de finanțare sau o problemă de timp, care este nivelul de urgență. Sunt, iată, mai mulți factori de care trebuie ținut uh, seama. Trebuie, cum spuneam, definite criterii clare și, până la urmă, totul este un echilibru e un joc de echilibrare a acestor criterii de la caz la caz. Și până la urmă trebuie să se țină seama de nevoile populațiilor cele mai vulnerabile și de nevoile victimelor, sigur. Trebuie văzut cum putem să-i ajutăm pe acești oameni cu cea mai mare eficiență posibilă. Trebuie evitate situațiile în care, după câțiva ani de ajutare umanitare transmise uh, multor sute de mii de persoane sunt uh, puse în pericol de un transport de sute de tone de materiale mm, adus de forțe militare, lucru care reprezintă pentru forțele de la fața locului un pretext pentru a întoarce armele. De cele mai multe ori, situațiile sunt clare și criteriile definite pot fi aplicate fără probleme. Sunt, într-adevăr, și zone mai puțin clare, zone de urgență, unde mm, jocul acesta al echilibrului este mai complicat și e mai greu de stabilit care soluție ar fi cea mai utilă pentru victime. În aceste situații mm, nu există soluții clare neapărat, însă, cum vă spuneam, trebuie ținut seama de liniile directoare de la Oslo, ele trebuie discutate și cu protagoniștii de la fața locului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc tuturor, domnilor! Sigur că vom urmări uh, ce se întâmplă la direcțiile și la serviciile dumneavoastră și cu siguranță vom mai uh, sta de vorbă despre aceste lucruri. Vrea, ne interesează foarte mult structurile dumneavoastră, sperăm că ele vor fi cât se poate de eficiențe și, eficiente și sperăm că se va evita, evita suprapunerea eforturilor. Mulțumesc foarte mult! Continuăm cu următorul punct referitor la adunarea parlamentară a NATO dacă doriți să rămâneți, sunteți bineveniți. Doamnelor și domnilor, urmează un schimb de opinii cu domnul Sarius Volski cu privire la sesiunea anuală a adunării parlamentare. Domnul Sarius Volski, din păcate, nu este de față, însă avem un raport scris și îl avem pe domnul Pascu, care a fost membru al delegației la ședința de la Varșovia Domnul Pascu, după cum știți, este vicepreședinte al Comisiei AFED. Vă rog, domnule Pascu, dacă ne puteți spune câteva lucruri. You presented me sounding as I was a survivor. Mulțumesc. M-ați prezentat ca și cum aș fi supraviețuit unui război. Într-adevăr, am participat la multe conferințe am prezidat în anii 90 și delegația României și pot să vă spun că de data aceasta discuțiile au fost uh, concentrate, profesioniste și rapoartele care s-au prezentat la Comisia pentru Apărare la care am participat eu pentru că asta mi-a fost sarcina, au fost rapoarte de bună calitate și au urmat discuții fructuoase. Aș spune că poziția Poloniei a fost prezentată detaliat la toate comisiile și a fost o poziție cât se poate de clară și de logică. Unele dintre propuneri trebuie urmărite, trebuie sprijinite. De exemplu, știți, uh, Consilierul Național pentru Securitate a propus să existe un comitet de securitate NATO-UE pentru a spori colaborarea. E unul cred că e o inițiativă îndrăzneață, însă am citit uh, a doua zi în ziare că m-aș fi opus și domnul Sarius Volski, ce nu a participat la lucrările comisiei, era și el menționat în ziare cum că s-ar fi opus aceste inițiative. Măcar el nu spusese nimic, dar eu nu am spus ceva în favoarea inițiativei, nu împotriva. Asta așa, printre rânduri. A fost și o sesiune plenară la care s-au discutat anumite subiecte de interes. S-a discutat mult cu ambasadorul american. Mm, Marsha Rees, secretar delegat adjunct, a primit multe întrebări cu privire la aspecte legate de politica adusă de administrația americană. Un lucru care n-a fost prea bine primit a fost faptul că domnul Rasmussen, secretarul general NATO, ne-a vorbit prin intermediul unui, uh, unei înregistrări video, nici măcar ceva interactiv. Știam cu toții că a fost o coincidență nefericită că adunarea parlamentară NATO avea loc în aceeași săptămână cu summitul NATO. A fost, cum spuneam, o coincidență nefericită și sigur că domnul Rasmussen, Rasmussen nu putea fi împărțit în două ca să fie în ambele, la ambele evenimente. Poate că dacă s-ar fi insistat pe o înregistrare video interactivă, poate că lucrurile ar fi stat mai bine. Noul președinte, domnul Amers, al adunării parlamentare, ne-a promis tuturor că data viitoare îl va aduce pe secretarul general eh, acolo. Așa că nu cred că mai are cum să scape domnul secretar general de la întâlnirea noastră viitoare. Una peste alta aș spune că a fost o întâlnire reușită. Pe de o parte, n-a fost foarte bine pentru că s-a suprapus aproape cu summitul NATO, dar pe de altă parte acest lucru a fost bun pentru că ne-am încălzit pentru summit și subiectele care s-au discutat și la care s-au luat uh, decizii la summit deja fusese uh, pregătite. A fost, am luat un fel pulsul înainte de summit, ceea ce a fost foarte bine. Și ultima observație, Organizarea a fost foarte bună și punctele de vedere ale Poloniei au fost prezentate pe larg și discutate pe larg de către persoane de rang înalt, de exemplu domnul Klich, am fost acolo ministru și am stat de vorbă cu el. A fost și consilierul național pe probleme de securitate, Probabil că la alte comisii au fost alți reprezentanți ai statului polonez. Una peste alta, o întâlnire reușită. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Pascu. I would like to ask... Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Pașcu. Îi rog pe, îi întreb pe ultimii membri care au mai rămas prezenți dacă au întrebări. Domnule Galer, aveți întrebări? Nu, dar uh, vă vând un pont pentru data viitoare. Haideți eh, să, ne, să vă întâlniți cu o zi înainte cu adunarea la Lisabona. Am avut eh, la Tripoli summitul UE Africa și cu eh, două zile înainte am avut două întâlniri preliminare și domnul comisar Pibalx a fost prezent. Dacă ne-am fi întâlnit altundeva în Africa, domnul comisar nu ar fi fost prezent, astfel încât, iată, vă fac această recomandare când aveți un summit, când avem un summit NATO și cred că adunarea parlamentară este Uh, are un statut uh, mai, mai mare, nu are statut de delegație, este o adunare parlamentară și ar uh, și nu s-ar întâmpla nimic dacă și-ar ține lucrările cu o zi, două înainte de summit, să spunem, intervenții fără microfon. Da, poate chiar la Lisabona. Domnul președinte, <laughs> îmi pare rău că vremea, e așa, că vremea a fost așa urâtă în Polonia. Nu sunt întrebări. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Dat fiind că aceasta este ultima noastră ședință a sede de anul acesta, vreau să vă mulțumesc tuturor membrilor secretariatului, consilierilor, asistenților, interpreților, nu în ultimul rând, vă mulțumesc foarte mult și